Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon, colleagues. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Bună ziua, dragi colegi. Cred că ar trebui să începem reuniunea de astăzi a Comisiei pentru Dezvoltare Regională cu adoptarea ordinii de zi pentru această reuniune. Nu știu dacă există vreo propunere de a modifica ordinea de zi. Din câte văd, nu este cazul. Vă mulțumesc. Deci, ordinea de zi a fost adoptată în această formă. Trecem la punctul 2, aprobarea procesului verbal al reuniunii din 11-14 ianuarie 2016 și a procesului verbal a reuniunii comune cu Comisia Cotar de pe data de 25 ianuarie. Procesele verbale sunt disponibile pe internet. Poate, poate vă aduceți aminte că nu le mai imprimăm și, ca de obicei, dacă pe parcursul acestei reuniuni nu se vor depune obiecții, procesele verbale vor fi adoptate. Comunicări. Nu am nicio comunicare astăzi. Drept urmare, putem trece direct la următorul punct de pe ordinea de zi intitulat Revizuirea rolului Băncii Europene de Investiții în politica europeană de coeziune. Este primul punct pe care urmează să-l dezbatem în această după masă. Vom asista la prezentarea unui studiu referitor la rolul grupului Băncii Europene de Investiții în Politica Europeană de Coeziune. Acest studiu a fost cerut de comisia noastră și a fost uh, redactat de Centrul Uh, politică, centru de cercetare referitor la politici europene împreună, împreună cu Universitatea din Strathclyde și și-a dorit să vadă care, au, care a fost impactul măsurilor băi. Studiul a concluzionat că rolul băi în politicile de coeziune a crescut foarte mult în perioada 2017-2013 și a continuat să crească și pe parcursul noii perioadă de programare financiară. O altă concluzie este că nu se înțelege în totalitate eficacitatea contribuției BEI la politica de coeziune. Studiul sugerează că pentru a spori tragerea la răspundere, responsabilitatea și ar trebui să existe o colaborare mai simplă între Comisia Regii și Banca Europeană de Investiții. Alături de noi este profesorul John Bachler și domnul Arno van der Svet, ambii din partea Universității din Strathclyde. Avem la dispoziție aproximativ o oră pentru acest punct de pe ordinea de zi, deci voi da în primul rând cuvântul celor doi invitați pentru o prezentare scurtă, nu mai mult de 10-15 minute fiecare dintre dumneavoastră, după care voi da cuvântul membrilor comisiei noastre pentru a avea o uh, dezbatere și pentru a adresa întrebări. Domn, nu știu cine dorește să ia cuvântul. Domnul Bachtler. Vă mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc membrilor Comisiei Regii pentru invitația adresată de a vă prezenta aceast, acest studiu în această după masă. Mă numesc uh, John Bachler și la stânga de mine este domnul dr. Arno van der Zvet, care a condus activitățile redactării acestui uh, studiu pe care urmează să vi-l uh, prezentăm, revizuirea rolului grupului B în politica europeană de coeziune. Contextul în care a fost redactat acest uh, studiu, amintit pe scurt de doamna președinte a Comisiei Regii, se referă la rolul tot mai important al BEI în politica de coeziune europeană, în mod direct sau indirect legat cu o gamă tot mai largă de activități și de servicii. Este vorba de activități de împrumut, de construirea capacității, de servicii analitice și de punere în aplicare a instrumentelor financiare. Ce, și rolul tot mai important al Băncii Europene de Investiții ridică o serie de întrebări care stau la baza acestui studiu. În primul rând, necesitatea de a înțelege mai bine ce face Banca Euro- Europeană de Investiții în legătură cu politica de coeziune și plecând de la acest punct, întrebarea dacă această activitate a BEI este eficace față de domeniul politicii de coeziune. În plus, se pune întrebarea cât de responsabilă, cât de transparentă, cât de vizibile sunt uh, activitățile Băncii Europene de Investiții. Apoi se apar mai multe întrebări interinstituționale, de exemplu, relația între Banca Europeană de Investiții și Comisia Europeană, relația între BEI și Parlamentul European, din punctul de vedere al politicii de coeziune. Și apoi, care sunt implicațiile pentru Parlamentul European în uh, BEI și, în mod special, uh, când vine vorba de competențele Comisiei Regii? Aceste întrebări au făcut obiectul acestui studiu și ele se regăsesc și în structura prezentării din această dupămasă. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că acest studiu se află într-o etapă de proiect final. Uh, mai trebuie să edităm puțin conținutul acestui studiu, mai ales să ținem cont de comentariile exprimate de alte instituții și în mod special de comentariile și informațiile primite din partea Comisiei Regii și abia după aceea vom putea să finalizăm varianta finală a acestui uh, studiu cât mai repede posibil după această reuniune a Comisiei Regii. Și acum aș dori să dau cuvântul colegului meu pentru a ne prezenta pe fond acest uh, studiu. Îți mulțumesc, John, vă, vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o să vă prezint acest studiu astăzi. Aș dori să spun câteva cuvinte în legătură cu metodologia. Punctul de plecare a acestui studiu a fost o revizuire sistematică a literaturii de specialitate privind legislația și, pol- și politica, apoi am, an, am trecut la o meta-analiză a instrumentelor financiare din politica de coeziune în perioada 2007-2013, în care BEI a fost uh, implicată, ținând seama de datele uh, provenite din rezumatele uh, folosirii instrumentelor financiare respective. Apoi, uh, am avut un sondaj uh, referitor la percepțiile um, beneficiarilor de aceste uh, fonduri din 28 de state membre. Am primit 19 răspunsuri din partea a 18 state membre. În patra sarcină s-a uh, concentrat pe analiz, o analizare a relațiilor interinstituționale între BEI, Comisia Europeană și uh, Parlamentul European prin interviuri uh, semistructurate, intervierea semistructurată a reprezentanților celor uh, trei instituții. Ceea ce ne-a permis să producem o sinteză unui raport și să tragem anumite concluzii. În ceea ce privește rolurile Băncii Europene de, de Investiții în politica de coeziune, am împărțit activitățile pe patru piloni diferiți, însă există între acești piloni anumite părți uh, suprapuse. În primul rând, de la începutul politicii de coeziune, Banca Europeană de, uh, de Investiție a oferit uh, împrumuturi în domeniul politicii de coeziune. Banca Europeană de Investiție oferă credite diferite și tip, aceste tipuri diferite sunt prezentate în studiu, nu voi intra în detaliu, dar este vorba de împrumuturi directe, intermediare, structurale în, de exemplu, în uh, credite pentru programe structurale. Al doilea rol al Băncii Europene de, de Investiții se referă la activitățile care permit construirea capacităților. În anumite cazuri, împrumuturile BEI pot fi legate de respectarea anumitor uh, criterii tehnice, de exemplu stabilirea, crearea unor uh, unități care se ocupă de implementarea programelor și mai ales în domeniul politicii de coeziune. Jaspers a fost introdus în anul 2005, spre vorba de o inițiativă comună din, din partea DG Regio și uh, BEI și această inițiativă a fost continuată și pe parcursul perioadei actuale de finanțare. Jaspers oferă consiliere independentă 16 state membre din Uniunea Europeană în pregătirea unor uh, proiecte de înaltă calitate. Jasmine este o altă inițiativă fondată în anul 2007 care consiliază uh, entitățile nebancare pe perioada 2014-2020 a fost creată o nouă platformă de asistență numită FI Compass de către Comisia Europeană în parteneriat strâns cu Banca Europeană de Investiții, care oferă orientări uh, generale referitoare la instrumentele financiare, acoperindu-se, fiind acoperit întregul ciclu de implementare a instrumentelor uh, financiare. Al treilea rol se referă la serviciile de consiliere. Este un rol care s-a tot extins în contextul instrumentelor speciale de sprijin, pe perioada 2007-2013, BEI a recurs la analiză a lacunelor și studii de vizibilitate uh, referitoare la instrumente care țin de dezvoltarea ur- uh, urbană. Este vorba aici de inițiativa Jessica analizele ex ante au devenit o precondiție pentru primirea de sprijin financiar. Banca Europeană de Investiții s-a implicat mult în uh, dezvoltarea metodologiei pentru aceste studii ex ante și poate să-și asume și rolul întreprinderii acestor analize ex ante. În ultimul rând, BEI și EIF uh, pot pune, în, pot pune în aplicare fonduri de holding create de state, de state membre și de regiuni la cererea regiunilor și a statelor membre. În acest uh, moment sunt puse în aplicare asemenea fonduri pentru dezvoltare urbană și pentru sprijinirea întreprinderilor. Și de asemenea, în noua perioadă de uh, programare financiară, BEI are un rol de jucat în punerea în aplicare a inițiativei dedicate întreprinderilor mici și mijlocii. În ceea ce privește instrumentele financiare, chiar dacă studiul uh, este unul cu un caracter mai general, ne-am concentrat mai mult pe instrumentele uh, financiare. Este vorba de uh, fonduri de, de, de capital, granturi, credite și alte instrumente financiare cu gestionarea a Uh, gestionarea riscurilor care pot fi puse în aplicare fie în mod direct sau prin, printr-un, printr-o grupare de fonduri, un fond de holding creat cu obiectivul de a de a pune la un loc diferitele instrumente financiare. După cum puteți vedea de pe această imagine, importanța instrumentelor financiare în politica de coeziune a tot crescut în perioadele de finanțare succesive. În tema financiar s-a crescut de la 570 de milioane între 1994-99 la 1,3 miliarde de euro în perioada 2000-2006. 17 miliarde 2007-2013 și creditele angajate pentru 2014-2020 se ridică la 24 de miliarde de euro. Folosirea sporită a instrumentelor financiare a dus la o implicare mai explicită a Băncii Europene de Investiții în cadrul de reglementare al fondurilor structurale. Din momentul în care fondurile structurale au fost reformate în anul 1998, Banca Europeană de Investiții a fost implicată. Înainte, înainte acestui moment, BEI nu avea niciun rol în punerea în aplicare a fondurilor structurale, în uh, perioada 2000-2006 rolul B a fost uh, similar, însă în plus a trebuit să pună la dispoziție expertiză și consiliere prin uh, comitetul de consiliere, de exemplu. Bay a jucat un rol mai important în implementarea fondurilor financiare, în uh, perioada 2007-2013 și la, începutul acestei perioade, 2007-2013, au fost semnate memoranduri de înțelegere în legătură cu Jessica, Jeremy, uh, Jasper și așa mai departe. Pe perioada 2014-2020, regulamentul general precizează rolul BEI când vine vorba de punerea în aplicare a fondurilor uh, financiare. În plus, rolul de consiliere legat de programe este uh, prevăzut foarte clar în regulamentul financiar și este important să notăm faptul că în acest context că deși BEI are un rol tot mai mare din punctul de vedere al responsabilității, responsabilitatea gestionării fondurilor structurale revine totuși Comisiei Europene și statelor membre în contextul uh, așa numitei partajări comune, gestionări comune. În ceea ce privește eficacitatea BEI din punctul de vedere al serviciilor de consiliere și de construire a capacității, în analizele lacunelor Jeremy, în, în contextul inițiativelor Jeremy și Jessica, aceste evaluări și analize sunt prețuite de statele membre și de beneficiari. Însă analizele noastre ne demonstrează că recomandările BEI și cele referitoare la fondurile, la instrumentele financiare, nu sunt respectate întotdeauna. Mulți au pus sub semnul întrebării eficacitatea acestor uh, evaluări, mai ales ținând seama de costurile pe care le-au uh, presupus. Însă aceste studii s-ar putea, ar, ar putea să fie construite ca un prim pas pentru a atrage atenția statelor membre și actorilor din statele membre asupra potențialului acestor fonduri, instrumente financiare. Se percepe și existența unui conflict de interese. Bay și EIF au uh, efectuat, uh, efectuează evaluări și fac uh, recomandări și pot avea și un rol de gestionare a fondurilor în, uh, trebuie să uităm că inițiativele Jeremy și Jessica au fost proiecte pilot cu structuri în evoluție și în fiecare caz trebuie să, să menționăm acest lucru. Autoritățile de gestionare din statele membre sunt cele care au avut ultimul de cuvânt când vine vorba de structura fondului și de modul în care este pus în aplicare, de cine, este, cine a fost uh, gestionarul acestui uh, fondului respectiv. Bay ar putea să-și centralizeze mai bine responsabilitățile când vine vorba de uh, analizele ex ante în cadrul unității pe care am amintit-o deja, fi Compass. În ceea ce privește eficacitatea activităților de gestionare a mandatului, o evaluare a acestor activități și a rolului BEI și a EIF este restrânsă de uh, datele reduse disponibile în, pe această perioadă. Pentru perioada relativ scurtă de timp în care s-au acumulat uh, experiențe în acest sens, nu s-au acumulat uh, foarte multe informații. Conform datelor pe care le-am obținut din partea statelor membre și din partea, uh, din partea Comisiei Europene, am văzut că pe anul 2014 rata de absorție a fost mai redusă față de fondurile la care nu a participat BEI. Însă această rată relativ redusă de absorție poate fi datorată de capacitățile mai reduse a actorilor din statele membre care au apelat la aceste fonduri sau a fost uh, afectată în mod mai puternic de criza financiară. O altă explicație posibilă ar fi că cadrul, cadrul de reglementare pentru instrumentele financiare în 2007-2014 au reprezentat o provocare mare pentru BEI și în plus nu trebuie să uităm că informațiile interne din cadrul BEI demonstrează, arată rate mai mari de absorție din anul 2015, de exemplu. S-a discutat de asemenea, uh, s-au discutat de asemenea uh, taxele de gestionare, comisioanele de, de gestionare care uh, împreună ajung uh, la un nivel comparabil cu uh, fonduri uh, externe la care nu participă BEI. Taxele de gestionare pentru EIF par să fie totuși mai mari și diferențele între costurile programelor puse în, în aplicare de EIF și uh, alte instituții care nu fac parte din EIF sunt, pot fi explicate din uh, Uh, comisioanele diferite pentru proiecte, proiecte diferite, pentru credite uh, diferite. Și de asemenea există și caracteristici specifice unei, uh, unui stat, unei, unei anumite regiuni care pot influența structura costurilor. Din punctul de vedere al activităților de creditare, activitatea BEI are un efect, un impact foarte mare asupra cheltuielilor Uh, cheltuielilor europene. În acest moment, BEI are un rol, are rolul unei bănci de investiții, trebuie să-și uh, păstreze ratingul de triplu A pe piața internațională, un rating care îi permite să ofere uh, credite la o rată de dobânzi, la o rată de dobândă mai redusă în același timp. Este o instituție publică care trebuie să pună în aplicare obiective politice europene și activitățile reflectă acest rol dublu. În uh, perioada 2007-2013, contribuția totală a BEI la coeziunea economică și socială s-a ridicat la 147 de miliarde de euro și aici vedeți lista statelor care au fost principale beneficiare acestor activități. Produsele financiare ale BEI au contribuit uh, în mod considerabil la dezvoltarea economică a Uniunii Europene. Cu toate acestea, există puține studii independente științifice referitoare la impactul activităților de creditare a băi, mai în legătură cu, poli, cu politica de coeziune. Deci nu înțelegem ponderea contribuției BEI la proiectele și programele finanțate de politica de, de coeziune. Dacă este să examinăm câteva din răspunsurile oferite de statele membre, în general, uh, B și AIF um, și-au îndeplinit sarcinile uh, satisfăcător pentru statele membre. Notele medii date de la 1 la 5 s-au, uh, s-au aflat undeva pe la 4 o notă mai proastă fiind dată activității ca de gestionar al fondurilor. Aici vedeți uh, întrebările referitoare la domeniile care au avut cel mai mult de beneficiat în urma activităților și programelor uh, BEI și vedeți aici răspunsurile uh, agregate și punctul principal de notat este că accesul la cofinanțare și sprijinul analitic oferit de BEI sunt beneficiile raportate cel mai uh, des în domeniul politicii de coeziune. De asemenea, am întrebat uh, cei care au participat la acest sondaj să ne spună care sunt provocările principale. Răspunsurile cele mai des oferite sunt regulile complexe și uh, reglementările și, desigur, Banca Europeană de Investiții trebuie să respecte cadrul uh, stabilit prin regulament, nu are nicio responsabilitate în redactarea acestui regulament, însă complexitatea normelor poate avea un impact asupra modului în care B este percepută de statele membre și, în plus, costurile mari de gestionare, costurile mari de uh, implementare acestor fonduri gestionate de BEI au fost considerate a fi o provocare importantă. În ceea ce privește rolul tot mai mare al BEI în politica de coeziune și natura deseori tehnică a instrumentelor uh, financiare, au dus la întrebări importante referitoare la tragerea la răspundere, transparența și vizibilitatea activităților uh, BEI. Banca Europeană de Investiții se bucură de un grad mare de independență în, uh, între instituțiile europene, Însă această autonomie a BEI nu înseamnă că această instituție nu trebuie să respecte cadrul uh, legal european. În ultimii ani s-au depus eforturi importante de către BEI pentru a îmbunătăți transparența și a uh, consolida principiul uh, participării. De exemplu, publicarea unor raporturi subsectoriale contribuie la îmbunătățirea transparenței Însă pentru Parlamentul European este importantă îmbunătățirea transparenței, de exemplu, când vine vorba de uh, prezentarea impactului social și economic a creditelor oferite de BEI. Statele membre au un rol important din punctul de vedere al transparenței și vizibilității produselor și serviciilor BEI, chiar dacă toate aceste elemente nu sunt întotdeauna bine definite. Trecând acum la relațiile între Parlamentul European și Banca Europeană de Investiții, în uh, Parlamentul European, Comisia pentru Control Bugetar și Comisia Econ au competențe de monitorizare a activităților BEI, rapoartele anuale ale BEI reprezintă punctul de plecare pentru o monitorizare ulterioară, suplimentară. Însă, când vine vorba de monitorizarea activităților BEI în domeniul politicii de coeziune, acestea sunt parțiale și au natură ad hoc. În acest moment, interlocutorul principal pentru Comisia Regii, din acest punct de vedere, este reprezentat de Comisia Europeană. Comisia Regii are competențe reduse de monitorizare activităților BEI, Însă explicația nu este deloc uh, reticența Băncii Europene de Investiții din acest punct de vedere. În ceea ce privește contactele oficiale între membrii Comisiei Regii și funcționarii BEI, acestea sunt reduse. Cred că lucrurile ar putea să fie îmbunătățite și mai mult. În ceea ce privește Fondul European pentru Investiții uh, Strategice, crearea acestuia a sporit interesul comisiilor, membrilor comisiilor parlamentare în activitățile BEI, dincolo de membrii Comisiei Regii și ECON. În ceea ce privește relațiile între BEI și Comisia, la cel mai înalt nivel, relațiile între BEI și Comisie sunt reglementate prin regulamentul de funcționare a BEI. Comisia Europeană numește un membru în uh, Consiliul de Director la RBEI, al BEI. Articolul 19 din uh, regulamentul de funcționare precizează că comisia este notificată de orice activitate de creditare a BEI deci, și toate acestea sunt mecanisme importante de coordonare, însă cei care au răspuns la întrebările adresate de noi ne-au spus că aceste proiecte uh, um, aceste proiecte, modul în care sunt, uh, gestio- sunt, sunt gestionate, mm, ne poate demonstra că nu întotdeauna se atrage atenția asupra deficiențelor din activitățile de împrumutare a BEI. La nivelul administrativ, relațiile între BEI și Comisia Europeană au evoluat foarte mult și sunt privite cu ochi buni, în general, de reprezentanții celor două, două instituții. La începutul perioadei de programare 2007-2013, când vine vorba de instrumentele financiare, Banca Europeană de Investiții avea o experiență mult mai, mult mai importantă din punctul de vedere al capacității și expertizei de care dispunea, însă avea deficiențe când vine vorba de complexitatea politicii de coeziune și a implementării acesteia. Pe parcursul acestei perioade, 2007-2013, Digi Regio și Bay au reușit să facă un schimb de cunoștințe tehnice și uh, cunoștințe referitoare la politicile urmate, care a îmbunătățit relațiile între cele două instituții. Au existat anumite provocări, în trecut exista o diferență culturală din punctul de vedere al uh, activităților uh, cotidiene între, între cele două instituții, dar cred că există în continuare posibilitatea de a îmbunătăți atmosfera de colaborare între, între cele două instituții. Pentru BEI, obiectivele comerciale sunt importante în momentul în care sunt luate deciziile. Pentru Comisia Europeană este important ca politicile urmate să ducă la atingerea obiectivelor uh, politice. Beyond. Well, the exact... Trecem acum la ce se va întâmpla după această perioadă 2014-2020. În ceea ce privește instrumentele financiare, situația nu este încă foarte clară. Unele state membre au deja parteneriate foarte puternice cu BEI și doresc să continue această relație. Altele doresc să o extindă mai departe sau alte state unde BEI nu a jucat un rol important în trecut se gândesc la posibilitatea extinderii acestor activități, de exemplu în Suedia, Estonia, Finlanda și o serie de regiuni din Franța. În ceea ce privește inițiativa IMM-urilor, acesta este un instrument uh, comun uh, care pune la oaltă sinergii între activitățile de IMM-uri la nivel național și regional și combină resurse între diverse programe, cum ar fi COSME și Orizont 2020, uh, resurse BEI și EIF și posibil instituții naționale sau uh, investitori privați. Beiul și EIFE joacă un rol important pentru structurarea operațiunilor care sunt susținute de această inițiativă a IMM-urilor în conformitate cu articolul 39 Instrumentul este gestionat în misie cu sarcini de implementare care sunt acordate BEI. Statele membre care participe trebuie să ajungă la un acord de finanțare cu BEI însă uh, până acum um, rata de implicare în această inițiativă este mai mică decât cea așteptată. Doar cinci state membre, Bulgaria, Italia, Malta, România și Spania, doar aceste cinci au semnat uh, până acum. Finlanda uh, probabil că va lua o decizie în acest sens pentru implementarea inițiativei, însă, după ultimele informații, se pare că această inițiativă de 1,2 milioane de resurse din EFSI, ceea ce reprezintă destul din acel plafon de 8,5 milioane pe care îl avem în total. În sfârșit, introducerea EFSI a crescut interesul față de activitățile BEI la nivelul Parlamentului, inclusiv la nivelul Parlamentului European. În calitate de contributor pentru FC, noi avem uh, reprezentanți la uh, comitetul de conducere și asta înseamnă că proiectele care sunt susținute de noi uh, trebuie să fie aprobate de BEI prin procedurile pe care le avem, iar regulamentul FC prevede reguli foarte clare pentru a asigura responsabilitatea în fața Parlamentului European. Însă există și câteva semne de întrebare în legătură cu politica de coeziune. Comisia a arătat că există o complementaritate între cele două, însă și diferențe fundamentale care au fost um, arătate de numărate ori. Obiectivele noastre sunt mai degrabă acelea de eficiență și nu de echitate și principala îngrijorare este ca uh, fondul să se acorde proiectelor cele mari potrivite, indiferent de disparitățile regionale. Deci nu există o prealocare teritorială. Există și îngrijorări în legătură cu posibilitatea de concentrare a anumitor proiecte în cadrul FC și de posibilitatea aplicării sau nu a regulilor. Și acum am să dau cuvântul lui John pentru mai departe. Da, mulțumesc foarte mult. Iată, încercăm să vedem aici care sunt concluziile acestui studiu și ale prezentării făcute de astăzi, trecând la concluzii și recomandări. Primul punct este cel care a fost prezentat încă de la început, și anume felul în care rolul BEI în politica de coeziune a crescut, trecând de la activitatea de împrumut inițială și extinzându-se din ce în ce mai mult către uh, management, analiza resurselor și construirea de capacități. Toate acestea își aduc contribuția, bineînțeles, la politica de coeziune. Una din întrebările care au fost puse la început era cât de bine uh, conlucrează activitățile BEI cu politica de coeziune și este foarte greu să se facă o evaluare pentru că sondajele făcute într-o serie de state membre arată că există o valoare adăugată ridicată față de rolul BEI din punctul de vedere al acestor state membre. Există dovezi și în cadrul evaluărilor care au fost făcute, însă aceste evaluări în principal se referă la activități individuale, cum ar fi, de exemplu, Jeremy sau Jessica. Una din probleme ar fi dificultatea de a avea o imagine de ansamblu asupra contribuției pe care o aduce BEI într-o serie de activități în care intervine față de politică de coeziune. Și asta face dificil de evaluat uh, contribuția sa per ansamblu. Dacă ne gândim la cele trei teme sau cele trei întrebări la care trebuia să răspundem, responsabilitate, transparență și fezabilitate, cred că ar trebui să recunoaștem eforturile făcute de BEI pentru a îmbunătăți toate cele trei aspecte. Și asta se vede foarte bine în sondajul realizat de statele membre în uh, măsuri diferite. Există însă o marjă de îmbunătățire și o nevoie de a înțelege mai bine aceste activități printr-o raportare și o evaluare sistematică și printr-un control sistematic. Și asta ne aduce la recomandările pe care le facem în raportul nostru, care uh, țin de patru categorii. În primul rând, uh, un control um, uh, de plin și, în al doilea rând, o înțelegere mai bună. În ceea ce privește controlul formal Asta înseamnă că Parlamentul, prin Comisia Regii, ar trebui să susțină și să promoveze uh, responsabilitatea în ceea ce privește rolul BEI pentru politica de coeziune pentru după 2015. Există și posibilitatea de a avea un capitol pentru politica de coeziune sau o anexă în raportul anual al BEI care să se centreze pe acele elemente care își aduc contribuția la o mai bună implementare a obiectivelor politicii de coeziune. În afară de această, acest control uh, formal, credem că ar trebui să se înțeleagă mai bine ce face BEI printr-un mai mare dialog susținut între Parlamentul European și BEI, pentru ca înțelegerea să se facă la nivel reciproc. Noi considerăm că relația cu Parlamentul și cu Comisia poate fi întărită printr-o serie de măsuri. În primul rând, la nivel politic, vizite, de exemplu, ale Comisiei Regii la BEI, în al doilea rând, invitații la BEI pentru o prezentare a rezultatelor activităților în contextul politicii de coeziune pentru această comisie, în al treilea rând, organizarea de seminare la nivel administrativ pentru a promova schimbul de informații și a îmbunătăți vizibilitatea activităților noastre a BEI și pentru a avea un uh, grad de implicare mai ridicat. În al patrulea rând, studii mai detaliate care să se centreze pe elemente esențiale în ceea ce privește implementarea politicii de coeziune. În al cincilea rând, recrutarea de personal pentru instituții personal care să aibă know-how-ul necesar, de exemplu în cadrul Parlamentului, și, în ultimul rând, rapoarte din proprie inițiativă care să reflecte mai bine rolul BEI în ceea ce privește politica de coeziune. Într-adevăr, știți foarte bine că oamenii de știință doresc să se facă și mai multe cercetări și, într-adevăr, și de această dată e nevoie de mai multe studii și de mai, o mai mare dezbatere pentru a, a elimina lacunele existente și pentru a ne centra nu doar în contextul Parlamentului și al Comisiei Regii, ci într-un context mai larg al comunității de cercetare, care nu a acordat până acum suficientă atenție către BEI, așa cum s-a făcut față de alte instituții europene. În mod special, recomandăm să se facă o analiză mai aprofundată a rolului BEI în ciclul de implementare programatică a politicii de coeziune. Cum se generează proiectele, cum se selectează acestea, monitorizare și așa mai departe. Mai multă cercetare în ceea ce privește activitățile de împrumut realizate de BEI, acele activități de lending și blending, deci amestecul de fonduri diferite, care își aduc contribuția la proiectele care sunt finanțate și de către politicile de coeziune și, în ultimul rând, ținând cont de schimbarea care a fost reprezentată de EFSI uh, referitor la rolul BEI față de politica de coeziune, e clar că va fi nevoie de un proces de monitorizare și de o înțelegere mai bună a rolului și a impactului EFSI în politica de coeziune. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim, vă mulțumim foarte mult pentru acest uh, raport, această comunicare atât de detaliată și acum am să dau cuvântul colegilor. Am deja o persoană care s-a înscris, doamna Maletici, uh, și uh, vom vedea cine se mai înscrie la cuvânt. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Recomandările dumneavoastră sunt într-adevăr excelente și vreau să vă mulțumesc pentru acest uh, studiu. Dumneavoastră ați remarcat de asemenea nevoia de a întări și vizibilitatea activităților BEI după analiza făcută în statele membre și o mai mare implicare a Parlamentului în activitățile BEI. M-a surprins însă când ați spus că nu există o privire de ansamblu în ceea ce privește cofinanțarea pentru proiectele din politicile de coeziune pentru că avem nevoie de mai mult pe acest domeniu. Dacă vorbim acum de politica de coeziune, vorbim despre o mai bună legătură și coordonare între politica de coeziune și alte politici din domeniul transporturilor, al mediului, dezvoltare rurală și așa mai departe, în special cercetare și dezvoltare la nivelul întregii UE. Și de asemenea, rolul BEI în cadrul implementării tuturor acestor politici este esențial, indiferent de gradul de dezvoltare al fiecărui stat membru. Aceasta în special în contextul politicilor economice și a limitelor uh, în care acționează statele membre pentru că ați vorbit dumneavoastră despre credite și acestea, bineînțeles, au o legătură directă cu uh, datoria publică și cu creditele acordate IMM-urilor. Deci, uh, acestea ar trebui acordate atât la nivelul statelor membre, cât și la nivelul UE, pentru ca uh, părțile interesate să poată avea diverse căi de acces. Deci e nevoie de această coordonare și această legătură cu politicile economice. Pe de altă parte, dacă vorbim despre IMM-uri, eu am auzit despre multe IMM-uri care au reușit să obțină garanții din partea BEI dar până la urmă acestea nu s-au materializat pentru că nu au ținut cont de condițiile de piață, de fragmentarea pieței în special și cred că rolul B este tocmai acesta, acela de a limita efectele pe care le are fragmentarea pieței și uh, posibilitățile de a lua un credit în diverse state membre care sunt atât de variate. Deci aceste IMM-uri au astfel de garanții, însă ele nu au acces în practică um, la aceste credite din cauza condițiilor specifice din diversele state membre. Trebuie să schimbăm situația pentru ca rolul BEI să fie mult mai direct în diversele state membre. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Van Nistelrooy, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru această ordine de zi atât de plină de astăzi. Cred că trebuie să ne gândim ce concluzii să tragem și cum să combinăm aceste concluzii cu munca noastră ordinară, pentru că, din punctul meu de vedere, există prea multe informații pentru a le putea digera imediat. Însă, uh, dacă auzim ce are de spus uh, Comisia Europeană și ce are de spus uh, uh, de fiecare dată se spune BEI, Comisia Europeană, EFSI și a doua zi la fel, la fel, acestea sunt mesajele care se repetă mereu în ultima vreme. Și am senzația că se acordă, că acordarea de granturi, de exemplu, pentru proiecte nu se mai oferă. Deci, există aici niște neînțelegeri și trebuie să vedem cum reflectă Comisia Europeană ce se întâmplă. Și cred că și Comisia s-ar putea pronunța astăzi în legătură cu raportul de astăzi, poate ceva mai târziu. Dacă vorbim de relația dintre BEI și Parlamentul European sau uh, cu Comisia Regii, este o relație foarte dificilă, pentru că aici avem de-a face practic cu un stat în, în interiorul unui stat. Eu am uh, avut un raport, un aviz pentru EFSI și m-am confruntat cu această problemă și uh, de fiecare dată mi se spunea nu, Beiul este cel care e responsabil, e problema lor, e responsabilitatea lor, ei au uh, Consiliul Director, au experții, deci luați-vă mâinile dumneavoastră de politicieni de aici. Și acum veniți aici și ne spuneți că relația între Comisia Regii și BEI nu este foarte clară. Da, Dumnezeule. Da. Practic e o problemă arhitecturală aici, încă de la început. La articolul 60.3, în raportul de anul acesta, am dezbătut despre performanță. Și în aceeași zi am vorbit și despre elementele pe care le-ați prezentat dumneavoastră, responsabilitate, transparență uh, pentru BEI. Deci ce se întâmplă cu această relație? Pentru că relația este foarte diferită. Dacă vă așteptați să avem același model de control, aș putea să spun mai multe aici pentru că am uh, lucrat cu delegația regii din Sevilla, de exemplu, în uh, Andaluzia. Și acolo am văzut că 400 de milioane de euro au fost pierduți în astfel de proiecte. Pur și simplu au dispărut. Oare beiul se descurcă mai bine? Nu, se pare că nu. Deci există foarte multe elemente pe care ar trebui să le discutăm cu bei dar acest punct uh, nu este introdus prea des pe ordinea noastră de zi și aveți dreptate atunci când spuneți că ar trebui să reanalizăm situația. Însă există practic o, o, o, o distanță care a fost introdusă încă de la început între munca noastră de aici, posibilitatea de control și instrumentele de la BEI. Eu știu că BEI-ul și Fondul European de Investiții oferă bani, bani grei pentru politica de coeziune, în special pentru țările din politica de convergență și despre asta n-ați spus niciun cuvânt. Este un element foarte important și BEI-ul este esențial pentru aceste politici. Nu le-ați menționat aici. Ați vorbit de asemenea și de gradul de implicare scăzut și n-am înțeles prea bine, pentru că dacă cineva trebuie să știe ce se întâmplă, dumneavoastră trebuie să fiți acela, pentru că dumneavoastră ați construit acest proces. De ce implicarea este mai mică decât în trecut? Sau această implicare este mai mică pentru că piața s-a schimbat? De exemplu, ce se întâmplă cu creditele, pentru că uh, dobânzile la credite au scăzut foarte mult și dacă acum negociez cu BEI, pentru a obține un credit, uh, piața îți oferă un credit mai bun, atunci nu-l mai iei la bei. Asta am auzit eu. Nu luăm banii de la... Ni se spune că beiul nu oferă bani la um, o rata dobânzii interesantă. Deci, uh, se spune că există un gest pozitiv față de politica de coeziune, dar se pare că în practică nu este chiar așa și atunci nu mai înțeleg nimic. Ați putea să ne aduceți mai multe informații și vă mulțumesc pentru aceasta, dar acum un comentariu general pe care aș vrea să-l fac. Este important să avem acest raport și să-l combinăm cu alte dezbateri pe care le avem la această comisie și articolul 60.3 ar putea fi un, un astfel de element important pentru noua perioadă. Și ceea ce a spus dumneavoastră în legătură cu diferențele între statele membre nu este o obligație aici. De exemplu, instrumentul pe care l-ați menționat pentru IMM-uri este la dispoziția statelor membre. Nu, este, nu sunt obligate să-l aplice. Deci trebuie să vedem dacă statele au nevoie sau nu de aceste instrumente. Bineînțeles că situația e diferită de la un stat la altul și putem analiza de ce într-o țară se aplică și în alta nu. Oricum, mă bucur că ați făcut această prezentare pentru că este o chestiune esențială și dacă e adevărat ceea ce spuneți că regii trebuie să joace un rol important, sper ca și celelalte comisii de la uh, Parlament să vă urmeze sugestia și eu i-aș da curs acestei invitații, pentru că va fi și mai important în anii viitori să avem astfel de instrumente financiare care să fie gestionate uh, și să fie susținute de BEI. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Damato a cerut de asemenea să ia cuvântul. Buongiorno, grazie. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru această prezentare. Firește, eu și colegii noștri încercăm să studiem cât mai aprofundat posibil acest document, pentru că, știți bine, Parlamentul s-a confruntat cu cheltuieli de până la 43 de milioane de euro pentru a avea acest studiu, 43.000. Deci suntem interesați de acest studiu și având în vedere cele spuse, este foarte clar că e nevoie de mai mare transparență în acest domeniu, mai ales dacă ne gândim la criteriile de selecționare a proiectelor. Să vedem în ce măsură BEI poate fi evaluat Uh, ca și actor principal uh, în politica de coeziune. M-aș opri la anumite proiecte din partea anumitor state membre, prin BI, finanțate ele și prin EFSI. Anumite proiecte selecționate uh, au fost prea orientate spre trecut, prea multe finanțări în ce privește sursele fosile de energie, Uh, cărbunele, uh, apoi uh, instalații și rafinării și furnale învechite care au fost sprijinite cu aceste proiecte. Și mă gândesc că și cu EFSI se repetă aceeași situație păguboasă, pentru că se preferă proiecte tip nuclear și alte proiecte industriale care sunt foarte păguboase. Deci care ar fi pactul până la urmă? Și aș mai uh, pun o întrebare. În perioada actuală de programare, BEI și Fondul European de Investiții va lucra cu Comisia pentru a avea mai multe instrumente alternative față de cele tradiționale. Suntem noi oare sigur că nu e vorba aici de acele așa zise instrumente creative financiare care nu vor face decât să spărească riscurile pentru IMM-uri? și mi-aș reaminti mie, dar și colegilor mei, că și Curtea de Conturi de, uh, Europeană a acum spus Comisiei că trebuie să monitorizeze mai bine indicatorii de performanță comparabili între statele membre și cred că asta ar trebui să se aplice și BEI. În concluzie, ar fi bine, vă întreb, dacă ar trebui să existe mai multe monitorizare și transparență și comparabilitate între proiecte, dar care să fie proiecte bune pentru sănătatea cetățenilor, pentru mediul înconjurător și proiecte clarvăzătoare. Aceasta să fie calea de urmat. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna Vanen este ultima vorbitoare. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Vă mulțumesc pentru acest studiu. Eu m-aș referi la cele menționată doamna Amato, și anume eficacitatea acestor împrumuturi și rezultatele efective obținute. Puteți să ne dați mai multe detalii în legătură cu modul în care BEI uh, contribuie la scopurile sau obiectivele din cadrul strategiei 2020. De pildă, să ni se dea niște cifre referitoare la contribuția uh, BEI la uh, coeziunea socială sau la alte ținte importante din strategia 2020, cercetare, educare, schimbări climatice, pentru că nu numai cifrele, bineînțeles, ne interesează, cifrele pure, ci și uh, partea calitativă și aceasta ne interesează. Am dorit să vedem și azi în acest mod prezentate rezultatele. Ați vorbit despre lipsa de date agregate în acest domeniu, din păcate, dar chiar și așa am dorit să știm uh, modul în care acele obiective mai calitative, ca și cele din um, strategia 2020, sunt îndeplinite uh, prin această intervenție a BI. Vă mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul uh, reprezentanților Comisiei. Domnul Thomas de Betan, nu știu dacă i-am pronunțat bine numele. Luați cuvântul? Da, mulțumesc. Da, avem multe, multe, multe întrebări care au fost puse și am primit și noi textul relativ uh, recent. N-am intrat în amănunte și de-abia acum trei săptămâni am putut să uh, vedem uh, principalele capitole, dar nu concluziile și nu recomandările și deci este foarte greu să ne facem o părere și să vă și spunem astăzi. Însă din ceea ce am auzit astăzi, pot să vă spun că Înțelegem care sunt provocările care există în cooperarea noastră cu grupul BI și suntem și pe care de le rezolva, însă sunt și succese care au fost registrate și aș menționa aici uh, Jaspers, Jessica, Jeremy sau noua com- mm, inițiativă Compass, asistență tehnică pentru state, pentru regiuni, care să-i ajute să pună la punct mai multe instrumente financiare sau proiecte mari în domeniul, uh, prin accesarea proiectelor de coeziune. Mari, deci. În această etapă, așadar, nu pot să spun mai multe despre acest studiu, Vom examina în amănunt uh, ce ni se spune acest studiu și recomandările făcute și vom putea comenta într-o fază ulterioară. Vă mulțumesc foarte mult! Sper că veți avea mai multe comentarii la ședința noastră împreună cu Bei aici, la Regii, pentru că este parte din programul nostru de monitorizare pe care noi l-am pus la punct aici, la Comisia Regii. Dorim și invităm reprezentanți uh, din partea BEI, a managerilor de la EFSI, de la acest program, așadar, de la acest fond și sper că o să fie mai multe comentarii atunci. Nu știu dacă unul dintre invitații noștri dorește să reacționeze. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate întrebările puse, spune domnul profesor Bachler. Aș încerca să le acoper pe toate, poate colegul meu să mai adauge câte ceva apoi. Cât privește prima întrebare sau prima observație referitoare la influența BEI asupra altor politici și asupra strategiei Europa 2020, Cred că este o întrebare deosebit de importantă, pentru că există tot felul de influențe indirecte Um, în politica de coeziune și de dezvoltare și care se revarsă asupra COSME, IMM, Connecting Europe, EASY și alte programe mari. Și știm că e vorba de lucruri importante, dar nu cunoaștem impactul exact al acestor măsuri și asta este o frustrare atunci când încerci să înțelegi în mod global modul în care BEI influențează politica de coeziune. Anumite lucruri le cunoaștem, le-am uh, atins, uh, știm care, să zicem, sunt uh, măsurile, dar nu știm care este impactul lor la sfârșitul programelor anumite instrumente de împrumut și de garanții, acestora nu le cunoaștem efectul încă. Domnul Van Nistelrooy spunea de altfel ceva în legătură cu acest, această concentrare pe instrumentele financiare uh, față de granturi. Vreau să vă spun în acest sens că în curând vom avea un document de bilanț. Se va trage linie și vom ști cum stăm în legătură cu efectele și eficiența acestor instrumente financiare. Iar mesajul ar fi următorul. Instrumentele financiare nu sunt un panace universal, ele nu pot înlocui granturile, sunt uh, cu caracter subsidiar în ciuda publicității care li se face și, bineînțeles, că în exercițiul de evaluare se spune că aceste instrumente trebuie să figureze alături de granturi. Și asta în anumite situații sau în anumite posibilități de capacitate administrativă sau pentru anumiți beneficiari, deci în anumite condiții să se facă apel la aceste instrumente financiare. Tot așa, eficiența instrumentelor financiare depinde foarte mult de implementarea lor într-un sistem uh, sau ecosistem mai amplu de servicii financiare și așa mai, mai departe. Deci contextul în care ele sunt introduse este deosebit de important. De asemenea. Cât privește calitatea proiectelor selecționate, Cred că informațiile pe care le deținem ne arată că, cât privește implementarea instrumentelor financiare, dar și alte măsuri de la BEI, arată că există o tensiune, o contradicție între obiectivele comerciale pe care o bancă necesar le are în vizor și politica publică de dezvoltare regională care ne-e trasată prin politica de coeziune. Și deci aceste tensiuni, aceste disparități trebuie cumva să fie reconciliate, dar nu este simplu, mai ales în situație de criză, când există probleme de absorpție a fondurilor și nu se știe foarte clar care obiective predomină față de celelalte. Doamna D'Amato a vorbit despre monitorizarea continuă. E foarte important asta, pentru că noi nu avem date, dovezi care să ne arate modul în care instrumentele financiare chiar sunt mai bune pentru investiții, pentru ocupare, pentru activitatea economică, pentru inovare, pentru investiții, deci, nu știm dacă au efectele care au fost uh, lăudate, care s-au spus că vor avea, și este clar că asta și din pricina faptului că e vorba de instrumente relativ recente, deci monitorizarea aceasta trebuie să continue, bineînțeles. Îl rog pe colegul meu să continue, dacă dorește să mai adauge ceva. Da, John. Aș uh, reacționa la întrebarea domnului Van Nisteroy în legătură cu rata de absorpție mai mică decât uh, s-a preconizat, e vorba de inițiativa pentru IMM-uri, în raportul nostru dăm o serie de explicații pentru acest fenomen. Două dintre ele se desprind, zic eu, față de celelalte. În primul rând, statele membre au o percepție uh, sau probabil eronată, cum că au pierdut controlul asupra modului în care se alocă fondurile FC, pentru că se pare că acestea se întorc din nou și se decid la vârf, la Bruxelles. Poate de aceea e o rată mai mică a absorpției decât s-a preconizat. Și apoi articolul 39, care a intrat în regulament uh, într-o fază ulterioară, în timpul negocierilor, asta înseamnă că multe alocări și programe operaționale pe plan național erau deja avansate, anumite hotărâri fuseseră deja luate și atunci uh, știm bine că inițiativa pentru IMM are nevoie de un program operațional separat, deci a trebuit să se reprogrameze atunci toate aceste alocări de bani, ceva delicat politic vorbind, și Așa trebuie citiți acești 1,2 miliarde. Și apoi mai sunt uh, și alte aspecte, evoluția economică, circumstanțele economice s-au schimbat într-o serie de țări. Poate nu neapărat potrivit așteptărilor din momentul inițial al programării. Deci, da, contextul este deosebit de important pentru a răspunde la această întrebare. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnilor, vă mulțumesc pentru prezentările dumneavoastră de astăzi, vă mulțumesc pentru raport. Cred că avem nevoie de timp suplimentar pentru a îl aprofunda mai bine și sper că vom avea o discuție bună, fructuoasă cu reprezentanții BEI la următoarea noastră reuniune de fapt, o întâlnire ad hoc, așa cum a spus dumneavoastră aici la Comisia Regii. Oricum, ședința va avea loc, să știți. Vă mulțumesc foarte mult. Și acum continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi. Strategia macroregională în regiunile alpine. Rolul Mării Baltice, Uh, zona dunăreană, Marea Ionică și așa mai departe. Toate acestea au devenit importante în creionarea cooperării europene. Pe 21 iulie anul trecut, Comisia a adoptat o comunicare la cererea Consiliului din decembrie 2013, care i-a cerut să aibă o strategie europeană pentru zona alpină cu trei tematici politice, creștere economică, mobilitate, mediu și energie. Pe 17 septembrie, comisia noastră a hotărât să aibă un raport din uh, proprie inițiativă nelegislativ pe marginea acestei comunicări. Astăzi, doamna Bresa, Breso este raportarea noastră, care ne va spune care sunt principalele aspecte. Ea va, și va prezenta acest proiect de raport în luna aprilie și probabil că vom vota în luna iunie pe versiunea finală a raportului. Avem timp până la ora 5 aproximativ, așa că dau cuvântul doamnei Bresso ca să ne prezintă principalele idei. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Așa cum ați reamintit și dumneavoastră, inițiativa s-a născut în regiunile alpine în 2011 și a fost aprobată în 2013 la Consiliu și apoi Comisia a venit cu un plan de acțiune, iar recent, în decembrie, Consiliul a aprobat-o definitiv și s-a lansat oficial această inițiativă în Slovenia pe 25 și 26 ianuarie și ați spus că vorbiți și despre astfel despre a pata strategie regională, macro-regională în Uniunea Europeană. Uh, strategia adriatică, ionică, baltică și a Dunării sunt celelalte, um, sunt alte strategii macroeconomice, macroregionale, mă scuzați, mă scuzați, și uh, ele au fost marcate foarte mult de relansarea cooperării în regiuni care au fost marcate de anumite tulburări istorice și pentru a elimina distanțele și disparitățile în interiorul unei aceleași regiuni. Toate astea s-a putut uh, mulțumită strategiei de la Lisabona, care a pus uh, în prim plan coeziunea teritorială. Este un simbol astfel, astfel această strategie macroregională care devine, iată, un obiectiv, obiectiv pentru Uniunea Europeană. Astăzi având în vedere evoluțiile care au loc acum și în viitor, aceste strategii trebuie să intre direct în exercițiul metodei comunitare, pentru că știm foarte bine că tot ce s-a născut uh, prin metoda interguvernamentală a putut fi aprobat uh, la Consiliu și acum cred că trebuie să adoptăm o altă mm, abordare legislativă și apoi trebuie să fie abordat un potențial enorm în programarea strategică de sus în jos. Recent, Comisia um, au produs o serie întreagă de instrumente de sus în jos, top-down, tot felul de strategii teritoriale și măsuri, dar toate văzute de sus în jos. Pentru prima dată e vorba de o abordare de la bază spre vârf și merită să fie pus accentul pe asta. Însă, în aceste condiții, și ca să abordăm și aspectul instituțional, trebuie ca Comisia Europeană să se implice în amonte, de la început, la începutul acestei strategii macroregionale. În faza de programare, de proiectare, Comisia deja face asta, dar nu numai. Trebuie să se implice și apoi pentru a vedea care sunt legăturile cu celelalte strategii și, în sfârșit, pentru a vedea modul în care aceste strategii se înscriu în politica de coeziune. De asemenea, ar fi necesar să existe o implicare formală, oficială a Parlamentului în viitor, ca și colegiuitor, în faza de lansare, de aprobare și apoi de monitorizare a rezultatelor obținute. Și nu ne putem închipui că o strategie de dezvoltare în europeană așa de importantă, vorbim despre 300 de milioane de locuitori, 300 de milioane care sunt acoperiți de acele patru strategii de care v-am vorbit. Deci, în aceste condiții, este clar că e nevoie de resurse multiple pentru a introduce aceste strategii și a le face să meargă. Ei, nu se poate cumva imagina că această evoluție enormă să nu fie mai atent urmărită de uh, cei aleși direct democratic Parlamentul European, dar și parlamentele naționale, care au deci cu, toat, cu toatele această legitimitate democratică. Deci trebuie să avem alte definiții de proceduri, să fie o mai mare coordonare cu celelalte politici ale UE și, pentru că vom avea alte propuneri, să ajungem la un act legislativ care să poată să dea socoteală de un cadru actual, dar și viitor, de uh, interacțiune cu celelalte strategii. Bineînțeles că o astfel de inițiativă de jos în sus trebuie nu numai să aibă multe resurse, trebuie să aibă mai cu seamă o, un mare sprijin și o mare urmărire, monitorizate, monitorizare. Într-adevăr, până acum rolul motor a fost acela autorităților naționale, dar și autorități comunitare, la cererea autorităților naționale. Ei bine, ă, acum, de astă dată, acest ă, rol nu trebuie să se ă, cantoneze numai la un prim impuls, Uh, pentru aceste autorități naționale, ci trebuie ca ele să poată să controleze și să gestioneze tot lanțul de proiecte. Ele nu trebuie să fie lăsate deoparte într-un astfel de efort enorm. Și bineînțeles că dacă ele fac efortul mari de proiectare uh, și de creație, este foarte frustrant ca apoi să nu fie implicate pe parcurs. Uh, deci, cred că Comisia trebuie să fie foarte atentă, mai ales în exercițiul de evaluare a celorlalte strategii macroregionale. Strategia aceasta a, pentru Alpi intervine într-un context foarte complex, pentru că avem foarte multe tipuri de cooperări, program Interreg, Convenția Alpină, cooperare teritorială. Deci foarte multe inițiative în această regiune alpină sunt deja în curs, pentru că e vorba de un spațiu istoric de cooperare. Și atunci să nu uităm că nu e vorba numai despre zonele montane din zona alpină și perialpină, dar avem și orașe mari implicate și dacă luăm în total aceste regiuni, acoperim zonele printre cele mai dezvoltate din Uniunea Europeană și ne gândim la probabil între 70 și 80 de milioane de persoane care pot fi cuprinse în aceste zone în funcție de cum calculăm. Deci e vorba de o zonă mare, o arie mare care are un impact deosebit în echilibrul economic al întregului sud al continentului european. Deci să se meargă dincolo de strategie și trebuie să se meargă dincolo de strategia pură de dezvoltare a regiunilor uh, montane alpine, care nu trebuie uitată, ci să, să mergem și se merge dincolo de asta, pentru că se, um, sunt vizate aici zone urbane foarte dezvoltate. Deci această strategie are două valențe. Uh, una care vizează zonele montane care se confruntă cu mari probleme, cum ar fi schimbările climatice, care cu siguranță vor avea un impact mare în continuare, și zonele de câmpie, care au și ele alt potențial de dezvoltare, dar au și alte crize care pot să apară acolo, pentru că acolo există vocații de producție și de uh, industrializare sau chiar dezindustrializare, așa cum știm bine că se întâmplă astăzi în Europa, în anumite regiuni. Astăzi, bineînțeles, nu putem să intrăm în amănunte, să discutăm acei trei piloni din strategie care au fost identificați, însă obiectivul raportului meu este, pe de o parte, acela de a vedea care este arhitectura instituțională și să vedem cum mai ales să se dea mai multă putere și implicare regiunilor și marilor entități teritoriale existente în regiunea Altibilor și care și-au dorit această strategie. Și apoi, având în vedere acești trei piloni, așa cum ați spus, e vorba de competitivitate, prosperitate și coeziune, asta ar fi primul pilon, și apoi accesibilitate, interconexiuni probleme, probleme foarte mari, pentru că, bineînțeles, că atunci când, când mergi pe serpentină, cu fiecare serpentină pe care o parcurgi, nu mai ai uh, acoperire pentru telefon sau știu mai știu ce. Deci este vorba de conexiuni, interconexiuni care sunt o bază economică deosebită. Uh, și care sunt deosebite pentru dezvoltarea acestor, um, acestor teritorii. Și apoi, bineînțeles, protecția resurselor naturale și culturale, ecosistemul alpin, bineînțeles, nu vorbim, bineînțeles, numai de natură, ci și de așezări, pentru că aici uh, e vorba de o prezență umană și a unor așezări umane, istoric vorbind deosebit de vechi, în sfârșit avem acești trei piloni și nu trebuie să ne mai gândim uh, la ce teritoriu sunt acoperi, uh, este acoperit. Uh, nu, pur și simplu trebuie să vedem în ce măsură politicile europene ar putea să se eh, decline, să se reflecte la fața locului. Adică, în programele care au deja caracter regional, dar și în alte programe existente, cercetare, energie sau agricultură, în fine, nu se poate să nu uh, reamintim faptul că teritoriile noastre au diferite specificități care trebuie să fie luate în calcul, care nu depind numai de partea economică sau dezvoltarea economică de la un moment dat, ci și de anumite date structurale care nu pot fi modificate și care trebuie neapărat să fie luate în calcul în atunci când se parametrează aceste programe și proiecte. Încă o dată, nu e vorba de resurse suplimentare, ci pur și simplu de modul în care aceste resurse sunt concepute pentru a ținti direct specificul diferitelor zone și regiuni. Da, știu că nu avem mult timp la dispoziție, dar, da, așa mi se pare mie că m-a privit doamna președinte, cum că n-ar trebui să răpesc prea mult timp, deci n-aș putea să intru în detaliu mai mult, însă vă spuneam, cred că aceasta este ocazie de a discuta asupra modului în care strategiile acestea macro regionale ar trebui să se integreze mai bine în politica regională și în toate politicile UE în general. Adică să nu fie cumva o floare cu care nu se face primăvară, pentru că, într-adevăr, dacă nu este udată o floare, ea, bineînțeles că se ofilește și orice inițiativă cât de frumoasă ea, nu uh, durează prea mult dacă nu este urmată de fapte și uh, nu există o uh, viziune de durată. Deci, cred că o astfel de discuție trebuie să aibă loc despre modul în care noi putem să integrăm strategia macroregională, politica regională, politica UE în general și, bineînțeles, apoi se poate intra în detaliu referitor la diversele strategii existente sau dorite astăzi în zonele alpine. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! Nu intenționam să vă întrerup, însă prezentarea dumneavoastră reprezintă partea principală a dezbaterii noastră, opinia dumneavoastră vis-a-vis -vis de acest raport, contextul redactării acestui raport și poate acum ar fi interesant să ascultăm părerea raportorilor din umbră. Și văd că domnul Iacov Cici este, este gata să ia cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să contribui și eu la această dezbatere spunând că o știu foarte bine pe doamna Bresso din ultimii 10 ani, știu ce rol a avut în regiunea Piemont, fiind președinta Consiliului regiunii Piemont și sunt sigur că acest raport va fi foarte bine pregătit. Dumnezeu își cunoaște foarte bine regiunea din care, din care provine, cunoaște foarte bine provocările eh, regiunilor europene și aș dori să insist asupra a două elemente menționate de doamna Brăsău. În primul rând, această inițiativă aparține regiunilor, regiunilor din zona alpină. La fel cum este un lucru similar cu inițiativa referitoare la zona Mării Mediterane, Mării Adriatice și Ionice, care se concentrează pe necesitățile, nevoile regiunilor din zona respectivă. Și în al doilea rând aș dori să insist asupra celor trei nu. Nicio resursă nouă, nicio, uh, nicio finanțare nouă și niciun nou regulament. Este un principiu cu care pot fi de acord, însă cred că practica ne demonstrează că dacă un teritoriu din care fac parte mai multe state membre sau mai multe regiuni, dacă se creează o structură de guvernare în cooperare cu Comisia Europeană. Eu nu cred că regiunile care își doresc un grad mai mare de cooperare nu, nu ar trebui să li se permită să își creeze o structură la nivel mai înalt care să permită cooperarea respectivă. Grazie, grazie, buongiorno. Eh, saluto. Mulțumesc foarte mult. Spre domnul Serna ajută și eu vreau să o salut pe doamna raportor, pe doamna Breso, pe care o cunosc foarte bine, care vine din eh, vestul Italiei, din Piemonte. Eu am fost la Veneto, în Est, și cunosc foarte bine, ne cunoaștem foarte bine. Și cred că pe bună dreptate ne-a arătat eh, care sunt principalele aspecte de interes pentru regiunile noastre alpine respective, este clar că populația este în scădere în aceste regiuni, este o adevărată depopulare și, bineînțeles, că avem o serie de obiective care pot să pară incompatibile, însă nu trebuie să uităm anumite aspecte deosebit de importante. Eu vin din regiunea Veneția și privim către zona alpină ca spre un zid. Uneori considerăm că există adevărate ziduri între noi care nu ne permit să ne conectăm mai bine, să ne dezvoltăm mai bine împreună. Și atunci, în aceste strategii, este foarte important să ne servim de alte strategii existente și de coridoarele, culoarele existente, reale sau virtuale. Iată de ce. Că vorba de strategii nord-sud sau sud-nord pentru toată zona alpină, de la Veneto la Piemonte, toate aceste regiuni ar trebui să fie interconectate. Așa cum a spus și colegul Ivan, pentru că, într-adevăr, nu trebuie să existe locuri izolate. Aceste culoare sunt deosebit de importante, aceste axe. Iar obiectivele subliniate sunt într-adevăr esențiale pentru dezvoltarea oricărui teritoriu, mai cu seama unuia cum este cel alpin. Eu cred că vom face o figură frumoasă. Doamna raportor a subliniat principalele aspecte pentru a pune la punct împreună această strategie este foarte clar că orice contribuție trebuie să fie binevenită pentru a ne dezvolta mai bine. Deci să avem niște sinergii care să ne permită o cât mai bună strategie posibil. Mulțumesc! Domnul Omarje, aveți cuvântul. Mulțumesc! După această prezentare atât de clară și detaliată a lui Mercedes, am uh, foarte puțin de adăugat. Aș vrea doar să insist asupra unui punct pe care l-ați prezentat și care mi se pare foarte important. Este adevărat că prima convenție alpină acoperea un teritoriu de 180.000 de km pătrați și o populație de 14 milioane de locuitori. Între timp s-a evoluat Uh, către un concept mult mai extins, uh, către o macro-regiune cu 450.000 de kilometri pătrați, 70 de milioane de locuitori și care integrează, după cum ați spus, și zone metropolitane. Cred de aceea că este foarte important, atât pentru regiunile de munte, care în cadrul unei dinamici uh, comune ar putea profita de pe urma investițiilor în regiunile metropolitane și, pe de altă parte, este adevărat că în cadrul relațiilor nord-sud acest lucru se reflectă și în uh, cadrul UE. Un al doilea comentariu pe care aș vrea să-l fac, sau poate o sugestie ar trebui să cerem să se facă o evaluare a programelor operaționale, atât în ultima perioadă de programare, cât și pentru perioada în curs. Și aceasta pentru a putea vedea ce se întâmplă în aceste regiuni, în special acolo unde se centrează investițiile și pentru a putea uh, trage foloasele de pe urma acestei strategii. Și un ultim comentariu, un punct pe care l-ați evocat și dumneavoastră și care mi se pare important, este acela al guvernanței. Este adevărat că, din punctul nostru de vedere, considerăm că trebuie să facem o reechilibrare a forțelor în ceea ce privește guvernanța în aceste regiuni alpine. În sfârșit, în felul acesta, raportul dumneavoastră ar putea să se centreze și pe implementare, după cum ați spus, dar și pe evaluare pentru faza de adoptare. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc! Domnul Marco Zola la colega. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc doamnei Beso pentru tot ce ne-a spus. M-aș concentra pe ceea ce ar trebui să fie adevărata cheie de lectură pentru această strategie adică să se aducă o plus valoare comunităților uh, locale de acolo. Asta să nu se uite niciodată. Dacă vorbim de transporturi, nu trebuie să ne gândim la infrastructuri uh, de tranziție, de trecere, ci e vorba de structuri de transport care trebuie să pună în valoare aceste regiuni. Apoi, uh, mediul înconjurător și energie tematici interconectate și atunci teritoriul trebuie să fie foarte bine acoperit din acest punct de vedere și protejat, să nu existe speculații financiare, să nu existe um, alte probleme financiare și așa mai departe. Și, de asemenea, legătura cu cultura și tradițiile din aceste zone. Adică trebuie să se integreze noutăți în contextul existent. Nu trebuie să se facă tabula raza. Apoi, dincolo de structurile care vor fi create, eu aș spune că trebuie să fim practici și pragmatici, orice s-ar crea. Deseori s-a vorbit despre bunele practici. Exact asta trebuie să facem aici, să fim atenți și în acest spirit să lucrăm. Pentru ca lucrurile, într-adevăr, să fie puse în mișcare și, mai cu seamă, să fie împărtășite de toată lumea la fel. Mulțumesc! Bogovici, Domnul Bogovic, în numele unui raportor din umbra sau doriți să vă exprimați propria dumneavoastră părere, vă rog. Vă mulțumesc, doamna președintă. Am auzit că există patru macroregiuni în Europa, cea a zonei Baltice, după care au apărut alte trei și acum discutăm și despre regiunea Alpilor. Slovenia participă la trei macro-regiuni. Drept urmare, avem câteva experiențe cu aceste macro-regiuni, de exemplu cu regiunea Mării Adriatice și Mării Ionice. În ceea ce privește regiunea Alpilor, în luna ianuarie am fost uh, prezent în Bordo Baikran, în Slovenia, unde s-a început punerea în aplicare a acestei convenții. la acest uh, eveniment au participat între 300 și 400 uh, de, de participanți uh, care participaseră în trecut la diferite domenii legate de Convenția Alpilor. Este adevărat că în legătură cu această temă există o abordare de jos în sus, doi comisari, au fost prezenți mulți oameni politici, doamna Breso a participat la această uh, eveniment. De asemenea, raportare care se ocupă cu energiile regenerabile din uh, zonele montane. Și eu sunt convins de faptul că această strategie care se referă la una din zonele cele mai puțin dezvoltate din Europa va avea succes, pentru că cheia acestei strategii este legată de provocările comune al cetățenilor care trăiesc în această regiune. Se referă la necesitatea de a păstra diversitatea, resursele de apă uh, potabilă, de, se referă la necesitatea de a dezvolta infrastructura de, de transport. Nu trebuie să uităm că porturile din uh, nordul um, porturile din nordul Mării Adriatice sunt strâns legate uh, de ce se întâmplă în uh, zona Alpilor. În plus, turismul este o activitate deosebit de importantă pentru această uh, regiune. Suntem o societate în uh, transformare și trebuie să reușim să putem să facem față împreună provocărilor viitoare. Tranziție înspre energii regenerabile, curate. Oamenii la fața, la fața locului vor putea lua decizii importante și mi se pare deosebit de important ca, ca această strategie să fie trăită de oamenii la fața locului. Parlamentul European, Comisia Europeană uh, nu pot decide viața oamenilor și oamenii din regiunea respectivă au uh, dovedit deja că pot să facă foarte multe lucruri, că sunt uh, mult uh, în față când vine vorba de inovare și cred că ne vor dovedi că vor obține succese și mai mari prin această strategie. Doamna președinte, domnule Van Nistelrooy, doriți să luați cuvântul? Da, doar câteva remarci. Domnul Bocovici s-a referit la punctele importante pentru grupul nostru politic, însă aș dori să spun și eu, în primul rând, că multe părți din zona Alpilor sunt foarte bogate. Elveția, de exemplu, care nici măcar nu e membra Uniunii Europene. Și mă întreb um, care va fi rolul Elveției prin, uh, prin uh, care va fi rolul aceste, uh, Elveției în această strategie, dar există și alte regiuni foarte bogate. Piemontul, de exemplu, e o regiune foarte bogată sau Piemontul are un rol important din punctul de vedere al forței de muncă din Italia. Deci, nu există doar probleme în această regiune, ci există caracteristici specifice diferite. Și în ceea ce privește o abordare de, jo- uh, de jos în sus, principiul subsidiarității este deosebit de important și dimensiunea teritorială uh, este de asemenea importantă. V-ați referit la legături importante, indiferent că este vorba de legături între nord și sud, est și vest, ci de legăturile de care este cu adevărat nevoie. Deci, din punctul meu de vedere, uh, titlul raportului uh, dumneavoastră se referă la o strategie a Uniunii Europene. Mie mi se pare că ar trebui să ne referim la o strategie a părților implicate, actori publici, privați și modul în care Uniunea Europeană poate contribui la această uh, strategie. Astfel, o macroregiune, o strategie macroregională poate combina mai multe uh, elemente și nu impune anumită abordare. Și guvernanța în acest context nu înseamnă că cineva preia frâiele. Pentru că dacă în acest moment Uniunea Europeană își asumă responsabilitatea pentru un proiect sau un program, programul, proiectul respectiv se vor bucura de un sprijin mai redus din partea cetățenilor. Tocmai de aceea sunt uh, importanța cei trei nu uh, menționați în uh, introducerea dumneavoastră. Și ultimul meu comentariu este următorul. În același timp, în Comisia Regii discutăm documentul politic referitor la zonele montane. Ultima dată când am discutat această, această temă, nu ați fost uh, prezentă, însă eu mă întrebasem de ce nu putem să discutăm cele două doc- uh, documente în contextul unei dezbateri comune în plenară. Pentru că nu putem discuta într-o lună despre zonele Uh, Montana și o altă peste o lună despre contribuția Uniunii Europene adusă la mac- uh, macroregiunea Alpilor. Deci nu putem să avem um, dacă ar fi, dacă am putea, ar, ar fi o idee bună să conectăm cele două dezbateri în plenară. Mulțumesc. Rămâne de văzut care va fi forma finală acestor două documente, însă dacă îmi permiteți, aș dori să spun că este vorba de abordări diferite, pentru că există foarte multe zone mont- montane în Europa, foarte diferite față de zona Alpilor, însă este o remarcă personală. Domnul Polcea, care a cuvântul. Děkuji za udělení slova. <clears throat> Já mám pouze dvě malé poznámky, eh, které vyplynuli z toho, co i říkal pan kolega Bogovič a pan eh, kolega Nestor. Mulțumesc. Într-adevăr, ceea ce au spus domnul Bogovic și domnul Van Nistelrooy, E adevărat că regiunea alpină este bogată, însă există și o serie de probleme caracteristice și pentru alte regiuni din Europa. S-a evocat aici raportul asupra mobilității urbane de anul trecut și Dacă uh, ne raportăm la populație, există o bună parte a populației care pleacă de acolo și există un proces de îmbătrânire a populației. Acest lucru este tipic și pentru alte regiuni, de exemplu Republica Cehă. Așa că aș face următorul uh, comentariu. Ceea ce se va spune în acest raport ar putea servi de sursă de inspirație pentru alte regiuni afectate de aceleași probleme, chiar dacă uneori nu sunt atât de specifice ca cele din regiunea Alpilor. Însă cred că acest lucru este interesant nu doar pentru comisia noastră, cât și pentru plenară. Mulțumesc! Mulțumesc! Văd că nimeni altcineva nu mai dorește să ia cuvântul. Drept urmare, aș dori să dau cuvântul reprezentantului unui reprezentant al Comisiei Europene. Am două nume pe lista mea. Doamna Andrea Mayred de la DG Radio sau doamna Fiomena Carvalho. Nu știu cine este prezentă. Vă rog. Vă mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, aș dori să spun că Salutăm comentariile raportoarei, doamna Breso, și apreciem sprijinul pe care ni l-a informat pe parcursul acestui proces. În primul rând, aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că punctul de plecare, fundația acestei strategii, este reprezentată de șapte membre, din care două nu sunt membre ale Uniunii Europene, 48 de regiuni pe de altă parte, din care 26 de regiuni provin din Elveția. Ceea ce ne arată că este vorba de o arhitectură complexă. Avem un stat uh, EFTA, care face parte din, F, din EFTA și unul din spațiul economic uh, european sunt aspecte pe care nu le putem ignora. În primul rând, este vorba de un cadru al Uniunii Europene care să permită o mai bună coordonare a acțiunilor și a finanțării. Nu discutăm despre un nou nivel de cooperare, ci despre un cadru care permite conlucrare răspunderea, găsirea unor răspunsuri la provocările existente și nu complicarea structurilor existente. Aș dori să insist asupra patru aspecte care, din punctul meu de vedere, sunt foarte importante. Această strategie se concentrează pe rezultate și pe acțiuni concrete, în primul rând, în al doilea rând, este orientată, este axată pe proiecte, deci va trebui să prezentăm niște proiecte concrete și modul în care acestea pot fi implementate, în al treilea rând această strategie va funcționa dacă va exista un lider și puternic. În al patrulea rând, este nevoie de un angajament uh, permanent. Dacă nu vor fi alocate resursele necesare de personal și financiare, lucrurile nu vor funcționa. Și în legătură cu finanțarea, există 72 de programe ale Uniunii Europene uh, regionale sprijinite de ESIF în în uh, acest domeniu, deci există un potențial mare de resurse care pot fi mobilizate și ne dorim ca această strategie să fie aliniată din punctul de vedere al instrumentelor financiare existente în acest domeniu. Câteva cuvinte legate de guvernanță. Sistemul de guvernanță este deja aproape creat, mai există câteva aspecte care trebuie să fie uh, convenite între diferiții parteneri. Un element este important și anume ca abordarea să fie una cu totul uh, inclusivă și propunem o platformă a actorilor uh, relevanți din care să facă parte și reprezentanții ONG-urilor sau a societății civile. Și în fine, noi considerăm că această strategie va putea funcționa imediat și vestea bună este că grupurile de acțiune, deci grupurile um, din care fac parte expres la fața locului, sunt deja create și sunt pregătite să pună în aplicare strategia în legătură, din punctul de vedere al diferitelor seturi de acțiuni identificate prin, prin planul de acțiuni. Deci, mi se pare că toate aceste elemente sunt um, promițătoare pentru viitorul acestei strategii. Vă mulțumesc, doamnă Bresă. Doriți să reacționați, să răspundeți uh, intervențiilor de până acum? În primul rând vreau să mulțumesc colegilor pentru observațiile pozitive pe care le-au făcut și pentru multele sugestii pe care mi le-au făcut. Cu siguranță această tematică Alpilor este una care a interesat dintotdeauna. Mă refer la tematica marilor uh, răscruci, marilor interconexiuni în această regiune de trecere care este regiunea Alpilor. Dar bineînțeles că multe conexiuni există, multe însă merită să fie făcute în continuare și schițate în continuare și este foarte clar că această lucruri se vor reflecta mai cu seamă în implementarea strategiei. Strategia în sine își propune ca aceste mari axe nord-sud și est-vest, care sunt în curs de realizare, să aducă profituri, beneficii, avantaje teritoriilor alpine și prealpine astfel încât toată marea zonă vizată de această strategie să se bucure de toate măsurile acestea scontate. Nu e vorba numai de transporturi, e vorba și de uh, acele instalații electrice. Avem, bineînțeles, acele smart grids sau rețele inteligente, dar să nu, de ce să nu fie și regiunile noastre alpine adevărate producătoare de electricitate, de energie și să fie interconectate la aceste griduri? Deci, sunt mari oportunități în anumite zone, uh, însă știm bine că piața nu poate să rezolve totul. Mă refer la astfel de infrastructuri. Uh, numai uh, statul poate să ajute să supraviețească în aceste teritorii servicii esențiale, cum ar fi poșta și așa mai departe. Deci, să se facă o legătură, o conexiune între marile investiții preconizate pentru regiunea alpină și acele conexiuni uh, care uh, vor avea rezultate tangibile în diferitele regiuni care suferă de pe lipsa, din urma lipsei acestor infrastructuri. Și, într-adevăr, Comisia a arătat că o serie întreagă de entități locale deja se preocupă de astfel de aspecte și trebuie să fie astfel încurajate în continuare. Un alt aspect menționat de colegi este cel care vizează legătura între zonele de munte, propriu-zise, deci la altitudine, și cele de câmpie, care, din fericire, sunt incluse în strategie. O altă tematică, iarăși, foarte importantă, pentru că principala provocare pentru a pune în evidență această mare zonă a sudului Europei este tocmai acest dialog care să fie posibil între zonele înalte, care au patrimoniul lor specific, natural și cultural, și zonele de câmpie. Patrimoniul uh, zonelor de altitudine este deosebit de mare. Dar, bineînțeles, nu e vorba numai de natură, e vorba și de istorie, de cultură, de faptul că aceste teritorii au fost locuite dintotdeauna și, deci, sunt zone care trebuie să fie și protejate. Astfel, uh, schimbările climatice sunt o tematică deosebită, pentru că știm foarte bine ce se întâmplă astăzi pe acoperișul Europei, cum este numit. Știm bine că uh, în Alpi zăpada lipsește aproape cu desăvârșire în această perioadă și este pus în pericol un model de dezvoltare turistic care a fost din ultimii ani uh, specific acestor zone alpine. Deci multe aspecte au fost evocate asupra cărora va trebui să revenim și să muncim împreună. De ce o strategie pentru zona alpină și nu una pentru toate zonele muntoase? Pentru că aceasta este o zonă deosebită, specifică, dar bineînțeles că asta se poate spune și despre alte zone de munte. Însă Pirenei sau Carpații au altă istorie decât uh, Alpii, de pildă. Da, e o strategie din teritoriu, care emană din teritoriu de jos în sus, care o, are o îndelungată tradiție de cooperare în teritoriu, care dorește să-și consolideze, consolideze această, instru, această cooperare tradițională printr-un instrument care astăzi poate să răspundă acestor nevoi. Bineînțeles, în această strategie sunt cuprinse și două țări neeuropene, nu uh, neeuropene, deci uh, Elveția și Liechtenstein, dar care totuși fac parte, bineînțeles, din zona economică europeană și din Schengen și care, bineînțeles, că au o mare tradiție de cooperare cu țările noastre europene. Bineînțeles că există strategii macroregionale care au vizat cumva o reconstituire a unui teritoriu o resolidificare a unui teritoriu care a fost separat din motive istorice. Aici nu. Strategia de, de, de uh, cooperare tradițională există aici, uh, în Alpi. Deci, cumva, obiectivele sunt diferite în această strategie față de celelalte strategii macro-regionale. Pentru că muntele nu este orice munte și zona de câmpie nu este o zonă de câmpie, ci sunt zone de câmpie și atul strategiei macroregionale este acela că se poate porni de la un sentiment de identitate, de apartenență comună preexistent și care determină aceste zone să lucreze împreună. Atunci când am vorbit despre co- coeziunea teritorială pe care am înscris-o în tratatul de la Lisabona, nu definisem uh, acest concept. După părerea mea, tocmai strategia macroregională poate să fie o astfel de definiție a unei posibile coeziuni teritoriale în Europa. Și sperând că Europa va rămâne în continuare unită și că vom dori în continuare să lucrăm împreună, pentru că, iată, avem și semnale care arată că s-ar putea să se întâmple altcumva. Însă, până una alta, nu putem să trecem cu vederea specificul intern și tradițiile. Ele nu pot să fie uitate. Uh, Ehm, condițiile în care dorim, bineînțeles, să lucrăm uh, și să conlucrăm împreună când ne gândim uh, câte și câte uh, frontiere și granițe traversează teritoriile noastre astăzi. Apoi, vor fi și puncte spinoase, cum ar fi depopularea, problema accesului la servicii, care e din ce în ce mai greu dar bineînțeles uh, și toate uh, specificitățile zonelor urbane din zona de câmpie. Pentru că, bineînțeles, că din zonele de câmpie înspre munte se creează un flux de turiști uh, care poate să fie una tu, dacă este, bineînțeles, gândit acest turist și în contextul schimbărilor climatice și se reamintește Comisiei în această strategie că e nevoie de un lider și puternic pentru această strategie. Asta am discutat la Brno, în Slovenia, la lansarea strategiei. Fără un spirit de inițiativă, de lider și puternic, nu se va rezolva nimic, pentru că trebuie să fie puse la oaltă uh, resurse financiare, umane și așa mai departe pentru astfel de strategie. Gândiți-vă la ce potențial mare uh, are o rețea de universități care în această zonă să lucreze împreună pe tematicile principale, interconexiuni, schimbări climatice, dezvoltare economică durabilă pentru munte, asta este deosebit de important. Deci multe, multe teme, inovarea, etc. Alpii nu sunt o zonă înapoiată, ci din potrivă o zonă de unde au apărut tot felul de inovații și uh, chiar uh, salturi industriale. Deci, inovare, nu numai tradiții, menținerea tradițiilor este importantă, bineînțeles, dar și creativitatea și inovarea. Astfel, iată ce bine ar putea să lucreze împreună centrele noastre de cercetare și unitățile de formare și educație în această strategie pentru a veni cu idei noi, concrete și, bineînțeles, pentru a putea capta și resursele financiare. Dar nu numai inteligență, proiecte, creativitate, dorință de a lucra împreună. Asta trebuie să se întâmple, pentru că e vorba de un teritoriu imens și pentru a lucra pe nostru de teritoriu trebuie să fii foarte hotărât și dedicat. Și atunci leadership-ul este tare important. Bineînțeles, ca să existe acest leadership puternic, trebuie ca prin sistemele de guvernanță preconizate, să se recunoască faptul că teritoriile își însușesc aceste strategii și că se interesează de, ea, de ele. Pentru că gândiți-vă că cred că, bineînțeles că nu poți să te gândești că miniștrii de externe se gândesc la strategia alpină când se trezesc de dimineață. Uh, și numai la asta. Însă, primarii, uh, autoritățile locale, alte, inter- uh, alte entități locale uh, trebuie să se intereseze de asta și trebuie să ia inițiativa. Este absolut esențial asta. Vă mulțumesc foarte mult, deci tuturora vom avea ocazia și timpul să discutăm pe marginea acestui raport pe care îl voi transmite în continuare spre discuții, dar a fost important pentru mine să aud și principalele idei, așa preliminare, pe marginea acestui prim proiect de raport. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc că am încheiat acest prim schimb de opinii pe marginea acestui raport și putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. În septembrie 2015, Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități a adoptat observațiile finale referitoare la raportul inițial al Uniunii Europene, referitor la punerea în aplicare a Convenției ONU pentru drepturile persoanelor cu handicap, în urma dialogului purtat între, un, între Națiunile, Unite, Națiunile Unite și Uniunea Europeană pe marginea unei liste pre, pregătite de Comisia EMPL, Libă și PETI, se redactează un raport referitor la situația punerii în aplicare acestei convenții a ONU în Uniunea Europeană. Raportorul uh, Comisiei uh, Regii, doamna Head, nu este prezent astăzi pentru a ne prezenta proiectul de aviz, însă doamna Crel ne va prezenta acest proiect de aviz. Aș propune ca termenul limită de depunere a amendamentelor să fie ora 12 luni 22 februarie. Astfel, în luna martie vom putea vota deja acest aviz. Nu avem foarte mult timp pentru discutarea acestui punct. Dau cuvântul acum doamnei Crel și apoi raportorilor din numără prezenți în sală. Doamna Crel, vă mulțumesc. Doamna președinte, îmi cer scuze pentru absența doamnei Head uh, și eu am aflat doar în urmă cu o oră și jumătate, în momentul în care am ajuns în Bruxelles, deci nu m-am pregătit foarte bine și, de fapt, nu pot decât să citesc cele pregătite de doamna Head însă nu cred că este un subiect atât de complicat. Cred că în regulamentele financiare din ultimii ani am fost foarte atenți ca situația persoanelor cu dizabilități despre care discutăm astăzi să se țină seama, să fie reflectată în uh, cadrul de reglementare a politicii de coeziune din Europa. Și voi continua acum în limba engleză pentru a nu trebui să traduc de două ori în cap uh, cele pregătite de doamna Head. Doamna Head și-a dorit să se concentreze asupra, aspectele, asupra aspectelor cele mai importante pentru Comisia uh, Regii. Avizul doamnei Head insistă asupra faptului că regulamentul actual uh, prin articolele 7 și 79a, cer oportunități egale, nediscriminare și includerea persoanelor cu dizabilități în punerea în aplicare a fondurilor europene, europene structurale și de investiții. Atât în uh, programele generale, dar mai ales în cele operaționale. Aceste articole sunt importante și ar trebui să guverneze fol- folosirea uh, fondurilor de investiții și structurale europene. În al doilea rând, sunt încurajate autoritățile regionale și locale să-și sporească efortul, eforturile în domeniul prevenirii discriminării și a excluderii persoanelor cu dizabilități, să furnizeze acces egal la serviciile medicale, de exemplu. Un punct central al acestui proiect de aviz se referă la observațiile formulate de Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, Proiectul de aviz cere Comisiei Europene să colaboreze de aproape cu Parlamentul European vis-a-vis -vis de zonele problematice listate în raportul inițial în, al Uniunii Europene. Finanțarea ESI ar trebui să fie utilizată pentru sprijinirea serviciilor și serviciilor oferite persoanelor cu dizabilități. Condițiile uh, de viață a persoanelor cu dizabilități reprezintă un domeniu problematic în acest moment și doamna Head consideră că și acest punct ar trebui să facă parte din aviz. Și doamna Head așteaptă cu nerăbdare colaborarea viitoare pe marginea acestui proiect de aviz cu raportorii din umbră. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Dau acum cuvântul raportorilor din umbră și o să încep cu domnul Polciac ta je, nebo to stanovisko je poměrně úzké. Mulțumesc, doamna președintă. Acest raport este concis, însă sunt convins că el răspunde cerințelor și menționează în mod corect toate temele importante. Eu cred că acest raport uh, nu deviază de la strategia europeană de ajutorare a persoanelor cu dizabilități pentru perioada 2014-2020, în special în ceea ce privește trecerea spre gestionarea la nivelul comunității. Persoanele cu dizabilități au beneficiat în trecut de uh, foarte multe progrese în ultima perioadă și raportoarea arată foarte bine că o șesime din europeni uh, prezintă o oarecare dizabilitate, poate să fie o dizabilitate mai mult sau mai puțin gravă, însă aceasta reprezintă în jur de 80 de milioane de persoane, persoane care nu pot participa pe deplin la viața societății și la viața economică din cauza anumitor obstacole care uh, le pot aduce chiar în situație de sărăcie. Venitul mediu pentru aceste persoane este de în jur, 70, în jur de 70% din venitul mediu pentru uh, cealaltă parte a populației. Deci există și oarecare problemă în ceea ce privește remunerarea o mare majoritate a persoanelor uh, uh cu peste 50 de ani suferă și de diverse tulburări de sănătate, ceea ce li limitează capacitățile profesionale și altele au cap handicapuri uh, foarte grave. Uh, această tendință este în creștere, deci iată este o situație uh, foarte gravă care este analizată în acest raport care ne arată de asemenea cât de importantă este această temă, ținând cont de tendințele actuale la nivelul societății, pentru că raportul va fi din ce în ce mai important și documentul ne arată cât de importantă este și politica de coeziune, care poate juca un rol din ce în ce mai mare. Aș dori să fac un comentariu și în legătură cu strategia europeană de ajutorare a persoanelor uh, cu handicap, uh, în cadrul căreia se cere o dezinstituționalizare a îngrijirilor acordate. Aceasta se face și în cadrul unui document uh, care a fost adoptat anul trecut la Parlament în legătură cu uh, categoriile sociale marginalizate și documentul se adresează în principal statelor membre. Există aici o problemă și de coordonare în cadrul UE și statele membre ar trebui să dea dovadă de mai mare deschidere și ar trebui să ajungă la relații mai aprofundate. Avem deci un raport concis, însă complex în același timp și eu unul am uh, să prezint uh, câteva amendamente, dar oricum este un punct de plecare foarte bun pentru noi. Mulțumesc. I, yes, I, I know I'll... Vă mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Renke, apoi domnul Mato, dacă doriți să luați cuvântul. Îmi cer scuze, am fost surprinsă cât de repede s-au desfășurat uh, intervențiile. Credeam că sunt prezenți și alți raportori din umbra. Însă mă bucură că mi-ați dat cuvântul. Doresc să mulțumesc uh, raportoarei pentru acest uh, proiect de aviz, care din punctul meu de vedere este un bun punct de plecare, pentru că, așa cum s-a menționat deja, tema includerii persoanelor cu dizabilități ar trebui să fie să aibă o importanță mult mai mare pentru noi, pentru că uh, Uniunea Europeană trebuie să-și asume un rol de lider nu doar din punctul de vedere a implementării Convenției ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, dar mai ales când vine vorba de uh, directiva uh, care se referă la sectele orizontale. Deci persoanele cu dizabilități ar trebui să se simtă incluse în, societ- în toate societățile europene. Înțelegem că există și implicații financiare, de, deci Comisia Regii ar trebui să exploreze cele mai bune posibilități de folosire a fondurilor europene pentru ca dorințele noastre să devină realitate. Proiectul de aviz, după cum am spus, este un bun punct de plecare. Cred că poate fi îmbunătățit și mai mult și vom depune amendamente în acest sens pentru a acorda o atenție deosebită prevenirii folosirii fondurilor europene pentru a astfel încât, să, astfel încât segregarea să fie sporită. Deci folosirea fondurilor europene, um, excluzând persoanele cu disabilități, am merge chiar atât de departe încât să propunem demararea procedurilor de încălcare a tratatelor în asemenea cazuri. Un alt punct foarte important, menționat deja în proiectul de aviz, dar, dar am dorit să-l întărim și mai mult, să spunem că principiul egalității și nediscriminării sunt foarte importante și că fondurile europene ar trebui să fie folosite pentru a le consolida, mai ales în domeniul serviciilor medicale și în toate etapele Um, folosirii fondurilor europene, persoanele cu dizabilități ar trebui să participe la procesul decizional, pentru că acestea sunt cele care știu cel mai bine cum trebuie să se transformă o societate pentru a deveni și mai inclusivă. Și un ultim punct, la nivel local, ne-am dorit să avem o abordare mult mai deschisă din partea serviciilor pentru a include persoane cu dizabilități și pentru a le permite acestora să se bucure în totalitate de drepturile pe care, pe care le au ca cetățenii ai Uniunii Europene și aștept cu nerăbdare discuțiile pe care le voi purta cu doamna raportor și cu raportorii din umbră. Mulțumesc, doamna Damato, apoi domnul Iacovcici. Mulțumesc, vreau să mulțumesc doamnei raportor, coordonatoare pentru acest aviz deosebit de important. Știm bine că Uniunea Europeană a aderat la Convenția ONU pentru persoanele cu dizabilități în decembrie 2010. A fost primul tratat în domeniul drepturilor umane ratificat de Uniunea Europeană. Un proces lung și complex pentru că uh, protocoalele adiționale n-au fost încă uh, ratificate. Comisia bineînțeles, are dreptul de a monitoriza modul în care sunt respectate drepturile persoanelor cu dezabilități. Această reformă cu valență economică, regională, teritorială ă, trebuie să fie gândită, bineînțeles, și pentru a asigura bunăstarea persoanelor mai vulnerabile, mai ales cele cu dizabilități. Având în vedere situația de criză, și reducerile, reducerea cheltuielilor uh, sociale, multe persoane s-au găsit uh, într-o situație încă și mai dificilă. Serviciile sociale pentru persoanele cu handicap le permit acestora să participe pe deplin la societate, așa cum garantează și Convenția ONU. Bineînțeles că trebuie revizuite mecanismele instituționale și uh, de legislație europene care să țină cont, într-adevăr, de principiile trasate prin Convenție și trebuie să fie puse la contribuție și implicarea persoanelor cu handicap însele sperăm ca Uniunea Europeană și statele membre să ratifice rapid toate aceste protocole opționale și adiționale care încă nu au fost ratificate. Și deci nici cel cu, pentru persoanele cu dizabilități nu a fost ratificat. El este important acesta pentru că permite uh, persoanelor cu handicap sau cu dizabilități să facă recurs în fața justiției, uh, individual sau în grup, și să aibă puterea de a declanșa o anchetă. Deci, e vorba de un drept de eh, recurs și de un remediu juridic foarte important pentru aceste persoane și cred că, în acest sens, trebuie ca protocolul acesta adițional să fie ratificat cât mai curând posibil. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Iacovcici din partea raportorilor din umbră. Mulțumesc, doamnă președinte! În numele domnului Tacula, raportorul nostru din umbră, aș vrea să fac doar câteva comentarii. Există 80 de milioane de persoane care au nevoi speciale în UE. Acestea sunt estimările actuale și acestea arată cât de important este să aplicăm Convenția ONU referitoare la dreptul persoanelor cu disabilități. E importantă respectarea drepturilor, implementarea acestei convenții în mod eficient în fiecare stat membru. Și primul lucru pe care trebuie să-l facem este uh, la nivelul mentalității și în sistemul de învățământ să acționăm pentru a putea interveni în această cultură care marchează atitudinea față de persoanele cu dizabilități. Există de multe ori obstacole de natură psihologică sau mentale care sunt considerabile, însă există și obstacole materiale, fizice, pur și simplu, care există în continuare în unele statele membre și care împiedică sau dificultează accesul acestor persoane. Din partea grupului nostru, grupului ALDE dorim uh, să se aplice această convenție în toate statele membre și suntem pentru alocarea unor resurse financiare la nivel european. Aceasta ar putea prezenta niște dificultăți, pentru că e adevărat că eliminarea anumitor bariere fizice este un proces destul de scump, dar nu avem altă opțiune decât să ajutăm aceste persoane cu nevoi speciale și, după cum spuneam, e vorba de 80 de milioane de persoane. Mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să participe, dacă nu, dau cuvântul Comisiei Europene. Doamna Grange, văd că este trecută pe listă, nu știu dacă este corect numele pe care l-am aici. Dacă nu, vă rog să rectificați. Mulțumesc. Numele meu este Grange. Este un nume foarte, foarte franțuzesc. Mulțumesc, doamna președinte. Iau uh, notă cu mare satisfacție de susținerea pe care o aduceți uh, din partea comisiei dumneavoastră față de această inițiativă. După cum știți, este o temă importantă pentru noi și vă precizez că sunt șefă de unitate pentru politicile pentru drepturile persoanelor cu dizabilități la DG Ocupare. Și acum revin la tema de astăzi. În Direcția Generală ne interesează foarte mult această politică și drepturile persoanelor cu dizabilități și este foarte clar pentru noi că toate aspectele pe care dumneavoastră le susțineți în politicile regionale sunt esențiale pentru a face progrese concrete. Deci toate intervențiile dumneavoastră demonstrează o susținere de care avem nevoie, în special în uh, accesul la fondurile structurale și uh, Acum ne aflăm la începutul noii programări 2014-2020, uh, însă ne dăm seama că statele membre sunt foarte conștiente de această problematică prin programele pe care le fac. Și avem nevoie de o atitudine mai concretă și mă refer aici în special la FSE, în ceea ce privește uh, Uh, FEDER, știu că uh, DG Regio este foarte atentă la această chestiune și dacă vorbim despre dezinstituționalizare, avem nevoie, bineînțeles, și de structuri și de servicii. Deci tot ceea ce va susține implementarea acestei convenții uh, va fi un element bun și pentru noi. Țin cont de asemenea de intenția de a prezenta anumite amendamente și comentariile justificate în legătură cu ratificarea protocolului. Însă aceasta este o chestiune complexă care este încă dezbătută din cauza diverselor consecințe de natură juridică pe care le implică. Nu pot să vă dau detalii concrete, însă la nivel intern avem dezbateri intense pe această temă. Poate aș mai face câteva comentarii, dacă îmi permiteți să mă uit pe notițele pe care le-am luat. Sper să fi răspuns um, în principal comentariilor pe care le-ați uh, făcut. Revin la problema dezinstituționalizării. Uh, doamna raportor um, consideră acest element ca fiind esențial și uh, pentru Comisia de Ocupare este o temă absolut importantă. Uh, mă opresc aici, mă iertați că n-am fost foarte clară, dar tocmai am sosit de la Consiliu și mă opresc. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, mă scuzați pentru faptul că v-am greșit numele. Domnul Van Nistelrooy dorește să intervină, vă rog. Da, doamnă președintă. Eram oarecum reticent pentru că pentru că țările de jos n-au ratificat acest acord și așteptam să văd ce se întâmplă. Cred că e bine să acordăm atenție și felului în care redactăm punctul 6 al rezoluției noastre. Dacă spunem că fondurile ar trebui utilizate pentru a susține procesul de dezinstituționalizare și serviciile. Cred că formularea este corectă, însă ar trebui să fie un pic mai uh, clară, să vedem ce fonduri. E vorba în special de Fondul Social European, și poate ar trebui să spunem că multe din aceste elemente sunt incluse în politicile sociale ale statelor membre. Deci uh, voi încerca să uh, precizez mai mult lucrurile la acest punct, pentru că așteptările să nu fie prea mari, să nu creăm prea multe speranțe, pentru că procesul de dezinstituționalizare este prezent peste tot în Europa și afectează instituțiile specifice și serviciile oferite persoanelor cu dizabilități toate aceste servicii vor fi descentralizate și aceste politici sunt doar parțial susținute cu fondurile noastre. Deci am putea remodela acest text. Președinta, sunt convinsă că veți avea ocazia să prezentați un amendament până pe 22 februarie, pentru că acesta este termenul de prezentare a amendamentelor. Doamna Crel, vă rog. Aș dori să vă mulțumesc pentru intervențiile la care am uh, asistat, uh, pe care o să le transmit doamnei Head, în legătură cu ultima remarcă a, lui, a domnului Van Nistelrooy. Cred că este clar, uh, de fapt, care este domeniul de, de aplicare prin articole respective din regulament. Este un proiect de viză al Comisiei Regii și este clar că nu ne nu intervenim cu nimic în politica socială a statelor membre care sunt uh, responsabile pentru situația persoanelor cu dizabilități. Aici este vorba în mod uh, clar de posibilitățile existente în regulamentul privind fondurile structurale, însă vom ține seama de amendamentele depuse. Vă mulțumesc. We uh, the discussion. Mulțumesc. Încheiem acum dezbaterea la acest punct de pe ordinea de zi și continuăm cu următorul punct. Comisia a adoptat un act delegat la al cincilea aliniat al articolului 122 al regulamentului uh, comun, care specifică condițiile și procedurile pentru a vedea ce se întâmplă cu fondurile care nu pot fi recuperate dacă acestea trebuie rambursate de către statele membre în conformitate cu articolul 122 al patrulea aliniat al acestui regulament. Pe 29 ianuarie a fost transmis la Parlament și după aceea a fost transmis pe 1 februarie de către secretariat. Vă reamintesc care este procedura. Parlamentul poate prezenta obiecții în timp de două luni la acest act delegat și pentru a o face trebuie să adopte un proiect de rezoluție care să fie prezentat de către comisii și în acest proiect de rezoluție trebuie să spună în conformitate cu regula 105 pe ce temei juridic prezintă obiecția. De asemenea, se poate cere o extinderea acestui termen de două luni. Dacă nu se prezintă această obiecție, după două luni actul delegat se consideră a fi adoptat. Și acum am să dau cuvântul comisiei, domnul Dirk Peters de la DG Regio, care ne va explica foarte pe scurt uh, care este scopul acestui act delegat și după aceea vom lua o decizie pentru a vedea ce facem pe viitor. Domnule Peters, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Obiectivul acestui act delegat este acela de a vedea dacă aceste sume uh, care nu pot fi recuperate trebuie să se întoarcă uh, la Uniune sau la bugetul statelor membre. Am discutat cu experți din statele membre și problema care se pune este că statele membre sunt în primul rând responsabile pentru a preveni și pentru a evita neregulile și pentru a recupera sumele care sunt plătite în mod necorespunzător beneficiarilor. Dacă această procedură de recuperare a sumelor dă greș, atunci se poate cere ca aceste sume să fie preluate din bugetul UE, Uh, cu excepția cazului în care s-a acționat cu neglijență. Acest act delegat, practic, stabilește o procedură pentru a face aceasta. Pentru că dacă comisia uh, dacă nu reacționează până la un anumit termen, înseamnă că aceste sume sunt uh, preluate din bugetul general. De asemenea, actul delegat uh, prezintă criteriile pentru a evalua, evalua dacă statul membru mm, corespunzător a acționat uh, cum trebuie sau nu și Comisia poate evalua de asemenea dacă uh, statul membru respectiv um, a avut destulă grijă sau nu. În acest uh, act delegat se arată că statul membru, dacă e vorba de o sumă de sub 250 de euro, acest stat membru poate hotărâ să nu recupereze acești bani. De asemenea, se poate coopera, există programe de cooperare în care pot participa statele membre atunci când nu se recuperează aceste sume. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim și noi, dragi colegi, dacă doriți să faceți uh, comentarii asupra acestui uh, act delegat. Domnul Van Nistelrooy, vă rog. Da, mulțumim și ținem cont de aceste informații. Cred că este important să avem o dezbatere la coordonatori, pentru că avem acest punct aici, pe ordinea de zi. Trebuie să avem o dezbatere cu staful comisiei noastre și să vedem care este contextul și ne vom întâlni peste câteva minute. Mulțumesc. Mai sunt alte comentarii? Nu? Avem mai multe opțiuni, dar în calitate de președintă aș propune să nu cerem o extindere a termenului de două luni, uh, perioada de obiecție pe care o avem, și să stabilim termenul până joi 23 februarie la prânz pentru ca până atunci uh, membrii să transmită proiecte de rezoluție în care se prezintă, prezinte obiecții la acest uh, act delegat. Înțeleg că sunteți de acord. Deci, iată care este decizia noastră referitoare la acest act delegat. Nu cerem extinderea termenului pentru prezentarea unei obiecții și avem termenul deja stabilit. Deci, încheiem aici uh, ședința publică cu acest punct și cer tuturor celor care nu sunt invitați la întâlnirea coordonatorilor să părăsească sala și vom continua cu ședința coordonatorilor. Mulțumesc!